și drepturile conform regulilor de procedură. Al doilea uh, anunț, uh, președintele a primit de la PPE și S și D solicitările de modificare ale comisiilor și uh, o delegație. Aceste nominalizări vor fi precizate în procesul verbal al ședinței de azi. Dacă nu sunt observații până la sfârșitul adoptării procesului,